Aș vrea să verific mai întâi însă dacă regulile EFD-ului sunt într-adevăr uh, în, uh, aliniate cu regulile uh, Parlamentului. Am informat și conferința președintelor și biroul despre această problemă. Doamnelor și domnilor, proiectul de calendar pentru sesiunile din anul 2014 a fost adoptat în conferința președințelor și găsiți pe seans în direct toate datele marți, la, pe 11 iunie, la ora 12, este termenul pentru depunerea amendamentelor și votul are loc uh, miercuri la ora 11.30. Miercuri, în conformitate cu articolul 474, împreună cu președintele Consiliului, voi semna 10 uh, acte de, uh, legislative care au fost uh, adoptate în conformitate cu regulile de procedură și uh, titlurile acestor uh, documente vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Trecem acum la um, calendarul pentru această zi. Aș vrea să vă întreb dacă există cereri de cuvânt uh, pentru